mult noroc la BCE și avem încredere în BCE, să știți. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc foarte mult! Aici se încheie dezbaterea noastră care s-a referit la raportul anual al BCE pe 2010 și uh, raportul va fi votat astăzi la orele 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul delegației parlamentare la conciliere privind procedura bugetară 2012, proiectul comun. Primul vorbitor va fi domnul Lamasur, care este președintele Comisiei de Bugete. Domnule Lamasur, Stați, stați o clipă. Aș dori să-l rog pe domnul Draghi și pe colegii săi să discute în afara sălii. Ne bucurăm că vă simțiți bine aici, dar noi trebuie să mergem mai departe cu dezbaterile. Domnule Lamasur, aveți cuvântul 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. După cum constatăm din dezbaterea anterioară, aceasta și-a lăsat amprentele asupra conclu- concluderii negocierilor pe tema bugetului 2012. Și, în timp ce îl salutăm pe domnul președinte al Consiliului, salut și pe domnul comisar Lewandowski, Aș vrea să vă spun că mă bucur de acordul pe care l-am obținut în conciliere pe proiectul de buget 2012. Acest acord ne permite să închidem procedura bugetară în uh, termenii prevăzuți de tratat și în conformitate cu ceea ce prevăzusem. Vreau să mulțumesc Comisiei și vreau să felicit și președinția tânără poloneză care a obținut unanimitate pe această temă în Consiliu. Acest raport uh, se referă atât la bugetul 2012 cât și la bugetul rectificativ 6 din 2011. Aș vrea să felicit de asemenea și pe raportorii noștri. Ei ne vor spune care sunt punctele puternice, importante pentru Parlamentul European din acest buget. Într-o perioadă de criză, despre care am vorbit amplu în următoarea în dezbaterea dinainte, trebuie să combinăm două obiective care aparent sunt contradictorii, dar care sunt amândouă necesare. Pe de o parte, reducerea cheltuielilor de funcționare și, pe de altă parte, păstrarea cheltuielilor de viitor care sunt indispensabile pentru ca să susținem în continuare activitatea economică și pentru ca să ne asigurăm de competitivitatea de mâine. În același timp însă trebuie să tragem două concluzii din toate aceste chestiuni. În primul rând, nu putem continua să negociem invers adică plecând de la creditele pe plăți, în timp ce, de fapt, creditele de angajamente trebuie să fie primele. Parlamentul își dorește ca cele trei instituții să lucreze împreună în momente de calm în lunile următoare pentru ca să poată să analizeze concret care este consumul creditelor și care sunt necesitățile linie după linie. Să vedem ce avem nevoie pentru ca bugetul 2013 să fie elaborat în deplină cunoștință de cauză, să nu avem nevoie de înghețări, de haircut uniformizat timp de al treilea an consecutiv. De fapt, avem dovada că nu mai putem finanța bugetul european din contribuțiile naționale exclusiv. De luna viitoare vom începe negocierile între Parlamentul European și Consiliu cu cooptarea Comisiei pe tema resurselor proprii noi care vor fi necesare pentru finanțarea bugetului european, reducând contribuțiile naționale. Pentru Parlament am tot spus-o de multe ori. În mod solemn vreau să răspund că nu va exista un acord pentru următorul cadru financiar fără un acord politic, fără o întoarcere la finanțare prin mijloace proprii. Vreau să spun prin aceasta că aud diverse voci care cer un federalism bugetar. Cei care cer acest lucru vor avea ocazia cea mai bună acum de a-și transpune aceste dorințe într-o realitate europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lamasur. Și acum are cuvântul 3 minute, doamna Balțani. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pe data de 18 noiembrie, Parlamentul și Consiliul au ajuns la o poziție comună privitoare la buget. Uh, cu trei zile înaintea termenului uh, pentru conciliere. E un bun semnal într-un moment de mare nesiguranță și de dificultăți. Asta înseamnă că instituțiile europene, în primul rând, doresc să privească spre viitor. E și o alegere responsabilă că încă de la început Parlamentul a pus în centrul bugetului strategia 2020, o mare strategie împotriva crizei pentru un viitor de creștere și de bunăstare. Astăzi nu e ușor pentru nimeni să întocmească un buget, nici pentru instituțiile europene nu e ușor, însă Parlamentul a făcut o alegere, alegere care a fost pe de întregul recunoscută la negocieri. Avem mai multe resurse astfel pentru creștere, pentru cercetare, pentru muncă, pentru învățarea de-a lungul întregii vieți, pentru politicile legate de imigrație, pentru politicile internaționale ale Europei. Din conciliere uh, au de suferit însă creditele de plată. Și asta nu e o noutate, din păcate iată, există o puternică contrapoziție uh, pe tema plăților între Parlament și comisia de o parte și Consiliul de altă parte. De altă parte. Deci această contradicție este una recurentă. Va trebui însă să găsim o soluție și pentru această uh, contradicție, pentru că e clar că e o situație care nu mai poate dura. Concilierea însă nu e locul ideal de, uh, pentru astfel de discuție. Uh, nu putem avea și concilieri acolo pentru că experiențele de anul trecut uh, ne-au arătat acest lucru foarte clar. A pornit discuții foarte mari uh, în termenul redus, în calendarul foarte redus al uh, negocierii, riscă doar să pună sub semnul întrebării viitorul buget. Eh, sigur că există condiții impuse de comisie privitoare la nevoia de cheltuieli eh, și, sigur, Parlamentul a susținut comisia, însă, din păcate, nu am avut câștig de cauză. Sper că vom găsi o soluție. Cred că până când eh, bugetul european nu va avea propriile sale resurse, nu vom găsi însă o soluție de durată la această problemă, e evident. Însă, ceea ce putem noi să facem ca Parlament cu angajamentul pe care l-am semnat și l-am anexat la buget, e să intervenim prompt atunci când nevoia de plăți în cursul anului ar crește. Asta putem și trebuie să facem cu angajament maxim și pentru a ne onora angajamentele și uh, mai ales trebuie să conlucrăm cu toții ca acest angajament să nu cadă victima uh, următoarei concilieri uh, bugetare. Pentru că ceea ce trebuie să facem și alegerea asta am și făcut-o în acest an cu tema plăților, e să evităm să deschidem concilieri în cadrul altei concilieri. Apoi doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat cu pasiune la alcătuirea acestui buget, președinției polone, care a jucat un rol uh, foarte important și mai ales comisiei, domnul comisar Lewandowski, care a menținut echilibrul pe durata întregului proces delicat de conciliere și apoi și consilierilor grupurilor noastre și asistenților noștri care au participat până la ore târzii în noapte la aceste lucrări. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul pentru 3 minute domnul Fernandez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou também uh, Presidente. Muito obrigado, domnule presidente. Doresc și eu să salut președinția Consiliului, domnule comisar, dragi colegi. Aș dori în primul rând să le mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine la realizarea bugetului Parlamentului și ale celorlalte instituții. Mulțumesc grupurilor politice, raportorilor din umbră, mulțumesc pentru această colaborare excelentă care duce la un rezultat bun obținut împreună cu Comisia și cu președinția Consiliului. Doresc să subliniez și cooperarea excelentă și munca excelentă realizată împreună cu biroul Parlamentului. Mulțumesc pentru susținerea Secretariatului Comisiei Bugete. Mulțumesc de asemenea uh, consilierilor de la PP și mai ales uh, vreau să-i mulțumesc lui Nicol Viț. Mă bucură munca foarte riguroasă a tuturor instituțiilor în legătură cu bugetul lor administrativ și asta în ciuda aderării Croației, sosirea 18 noi deputați, existenței de noi instituții, consolidarea altora, cum este Serviciul European de Acțiune Externă, ca, cu noi sarcini și noi competențe. Cu toate acestea, actualizarea bugetelor administrative și de funcționare a tuturor instituțiilor Uniunii Europene este de abia uh, crescută cu 1,3% și asta față de, în, fața, în fața inflației și în fața noilor angajamente. Iată deci că avem, am reușit să fim foarte riguroși în ciuda schimbărilor structurale pentru 2012, iar bugetul administrativ al instituțiilor are o creștere negativă. Mă bucură rezultatele concilierii de vineri, 18 noiembrie, în legătură cu bugetul Parlamentului European și al celorlalte instituții. Consiliul a adoptat complet poziția Parlamentului European referitoare la cheltuielile administrative și la cheltuielile de funcționare ale tuturor instituțiilor europene, recunoscând rigoarea și corectitudinea propunerilor noastre. Am dat dovadă de austeritate și de echilibru între reducerile bugetare, pe de-o parte, și minimul necesar pentru a asigura buna funcționare a tuturor instituțiilor. Cred că trebuie să amintim un element. Toate cheltuielile administrative și de funcționare ale tuturor instituțiilor Uniunii Europene reprezintă mai puțin de 6% din bugetul eh, total al Uniunii Europene. Deci, eh, mai mult de 94% din buget este consacrat investițiilor. Trebuie să amintim că bugetul european reprezintă doar 1% din PIB-ul Uniunii și reprezintă totuși un element de pârghie important, care permite implementarea unei solidarități coordonate. De aceea trebuie să consolidăm acest buget și mai ales să-l consolidăm în perioada de criză, cum este cea actuală. De aceea, Mă bucură că s-au sporit fondurile pentru creștere economică, formare, cercetare și tineret. Pe de altă parte, aș dori să mai uh, închei, să închei referindu-mă la o avertizare pentru Consiliu. În acest moment de criză trebuie respectate angajamentele. Este important ca și plățile pentru politica de coeziune să fie garantate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul Dominic. Pani przewodniczący, <clears throat> pani i panowie posłowie. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Este pentru prima dată că a trebuit să negociem bugetul european în timpul unei crize financiare atât de ample ca cea cu care ne confruntăm acum. Este prima dată de asemenea și că am reușit într-un termen mai scurt decât prevedea tratatul de la Lisabona, să ajungem la acest rezultat. Este un mare succes pentru întreaga Uniune Europeană și pentru toate instituțiile care sunt implicate în acest proces. Vreau să mulțumesc călduros așadar tuturor uh, deputaților în Parlamentul European și domnului președinte Lamasur și doamnei Balțani, domnului Fernandes și domnului comisar Lewandowski pentru toată activitatea pe care au depus-o și pentru faptul că au abordat această dezbatere într-o manieră atât de constructivă, având în vedere confruntările clare pe care trebuie să le acceptăm în momentul de față. În timpul întregii negocieri a bugetului 2012 nu a existat uh, nicio controversă majoră între părțile care au negociat, având în vedere viitorul bugetului. Însă a existat o dezbatere foarte precisă, foarte la obiect, în legătură cu mijloacele necesare pentru a putea obține acest buget, care să fie prioritățile pentru ca societatea europeană să poată să reiasă cât mai bine uh, din această criză și să resimtă uh, și să poată să facă față la politicile cu care trebuie să ne, pe care trebuie să le punem în aplicare. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că un răspuns uh, la aceste dezbateri a venit și din partea Consiliului, adoptând toate prioritățile pe care le-a propus Parlamentul, mai ales în legătură cu creditele de angajament. Aș vrea de asemenea să mulțumesc pentru înțelegerea Parlamentului European în legătură cu prioritățile Consiliului și în legătură cu creditele de plăți. Parlamentul European a abordat nevoile Consiliului într-o manieră foarte deschisă, având în vedere criza cu care ne confruntăm și a analizat cu multă înțelegere propunerile Consiliului. Am plăcerea să vă informez de asemenea că ieri, în timpul Consiliului ECOFIN, Consiliul a adoptat în unanimitate bugetul pentru 2012 cu majoritate în uh, Consiliului și a adoptat și bugetul corectiv numărul 6. Toată procedura de adoptare a bugetului pentru anul 2012 a fost foarte bine dusă la bun sfârșit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele domnului Dominic. Și acum are cuvântul numele Comisiei domnul comisar Lewandowski. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei doresc să salut acordul privind bugetul 2012. Un acord foarte oportun, care transmite un semnal pozitiv, liniștitor, pentru că dă un semnal de continuitate și de stabilitate în această perioadă foarte nesigură și foarte instabilă când sunt prezente atâtea semne de întrebare în Europa. Aș dori să spun deschis că trebuie că faptul că Parlamentul se concentrează asupra unor priorități răspunde nevoii de Europa de astăzi. E vorba de competitivitate, de migrație, de o nevoie suplimentară de politică de vecinătate, inclusiv front-loading pentru Palestina, suplimentarea fondurilor pentru Palestina. Este foarte important să se și implementeze aceste pachete și la fel de important este să se sporească cheltuielile operaționale în mod echilibrat prin autoadministrare. După cum s-a menționat, acesta, bugetul administrativ reprezintă sub 6% din buget, însă instituțiile trebuie să facă și mai multe eforturi pentru a limita cheltuielile administrative în Uniunea Europeană în această perioadă. Iar acum cheltuielile administrative sunt foarte reduse în bugetul administrativ, deși vom primi uh, Croația în 2012 și vom fi deci 28 de state. Trebuie să vă felicit pentru prioritățile pe care le-ați ales. Este meritul doamnei raportor Balzani în uh, legătură iar în legătură cu um, reducerea cheltuielilor administrative, meritul este al raportorului Fernandes. Trebuie să acoperim uh, nevoile instrumentului de flexibilitate. Parlamentul și Consiliul au fost de acord. Și cred că acest acord nu s-ar fi putut uh, întâmpla fără rolul atât de constructiv al președinției poloneze și mai ales al, pre- al domnului uh, ministru Dominic, care a jucat un rol esențial. După cum am spus de atâtea ori, nivelul plăților s-ar putea să nu fie suficient. Trebuie să o spun încă o dată. Și trebuie să repet că, spre deosebire de bugetele anuale, bugetul european se referă la investiții. Eu știu cam care este cota de investiții în bugetul pentru 2012 al țării mele, însă a fost redus uh, cu 5%. Peste 50 sau 60% din bugetul european ar trebui să fie uh, clasificat ca buget de investiții, astfel acoperindu-se deficitul, deficitul de investiții din Uniunea Europeană și multiplicându-se șansele de creare de locuri de muncă și de creștere. Deci, dacă avem mai am avea mai puțin pentru 2012 sau și pentru 2011, avem o problemă, pentru că iată că și astăzi nu uh, avem suficienți bani pentru plăți, după cum se spune în bugetul rectificativ numărul 6. Trebuie ca la uh, finele perspectivelor financiare să reevaluăm bugetul anual și să sporim plățile, ceea ce este normal, nu e nicio surpriză. În discuția anterioară am fost unul din raportorii din Parlament a spus președintelui Draghi că avem încredere în BCE. Eu am încredere în declarația comună aceasta este credibilă uh, dacă se referă la nevoia de plăți suplimentare pentru 2012. Sunt convins că uh, veți uh, oferi informațiile necesare în acest sens și încă o dată doresc să-i felicit pe toți actorii implicați, inclusiv pe Alain Lamassur, care s-a ocupat de, și el de bugetul 2012. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Pentru grupul PPE, pentru două minute, domnul Lavia. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie în numele Partidului Popular European să mulțumesc raportorilor la Balzani și domnul, domnului Fernandez, precum și domnului comisar Lewandowski și președintului Consiliului, domnul Dominic, și tuturor colegilor pentru activitatea desfășurată și pentru spiritul de colaborare mă scuzați, de care a dat dovadă. Acordul la care s-a ajuns în noaptea zilei de vineri 18, după aproape 18 ă, ore de negocieri sau 16 ore de negocieri a fost un rezultat pozitiv, mai ales ținând cont de grava criză economică și dificultățile prin care trec bugetele naționale. În legătură cu uh, cu creditele de angajament, mă satisface faptul că se va, se va utiliza instrumentul de flexibilitate cu 200 de milioane pentru rubricile 1 și 4, așa cum ceruse Parlamentul, pentru a relansa competitivitatea sistemului productiv, pentru a finanța politicile prioritare care să oglindească centrul strategiei Europa 2020 pentru a uh, putea face față provocărilor uh, dificile în ce privește politica de vecinătate. E clar că celelalte politici în ce privește angajamentele, au, și-au satisfăcut prioritățile stabilite de Parlament. Însă, e adevărat că în ce privește creditele de plată, după cum au spus deja unii colegi și chiar și raportorii au recunoscut, uh, nu putem spune că suntem la fel de satisfăcuți, mai ales pentru că se mărește diferența dintre uh, angajament, credite de angajament și credite de plată. Și uh, există dificultăți uh, în acțiunea Comisiei de a finanța anumite programe ajunse la scadență. Însă, cred că votul de azi al Parlamentului nostru, după cum s-a întâmplat ieri la Consiliu, va folosi pentru un buget auster, dar responsabil, care să țină cont de criză, dar în același timp să încerce să relanseze investițiile în economie pentru a ajunge la obiectivul unei creșteri inteligente, durabile și care să includă pe toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lavia. Și acum are cuvântul din partea grupului socialiștilor și democraților pentru două minute, domnul Fer. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei și președinției în exercițiu dar mai ales mulțumesc uh, doamnei raportor uh, Balțane și domnului Fernandes. După negocieri îndelungate am reușit să obținem anumite rezultate și prin acest acord cred că putem în fine să susținem un compromis foarte bun. Am reușit să impunem mai multe priorități, cercetare, dezvoltare, învățare pe tot parcursul vieții, politică de vecinătate și Palestina. Eu sunt de acord cu acest, uh, acest rezultat, însă în continuare, aceste, aceste rezultate vor duce la neliniști la noi în grup, cel puțin. Noi suntem foarte neliniștiți de faptul că o mare parte a negocierilor s-a concentrat pe diferendele din Consiliu, încercarea rezolvării acestora, pentru că o minoritate a contribuabililor năți, cum ar fi, de exemplu, și Suedia, încearcă să arate că sunt gata să aibă o politică mai ofen- să atace o politică ofensivă pe viitor. Eu sunt convins de asemenea că bugetul european trebuie să fie întărit pe viitor și cred că trebuie să contribuim la creștere și la crearea de locuri de muncă, mai ales uh, în statele membre, în statele membre care au nevoi uh, deosebite. Însă acum urmează și să punem în aplicare ceea ce am hotărât. E vorba de faza de implementare și de garantarea faptului că plătim la timp toate facturile care, pe care le-am uh, încredințat singuri. Credem acum că trebuie să contribuim concret la bugetul european, însă suntem în pericol de asemenea să ajungem într-un worst case scenario, mai ales în unele state membre. Trebuie deci să avem grijă să se garanteze și politicile din domeniul agricol și, de asemenea, să se uh, poată implementa, după cum spuneam, schimbările care s-au adus la buget. Aceasta înseamnă însă că pe termen lung vom avea uh, poate probleme de lichidități și acestea sper eu să nu se repercuteze pe cercetare și dezvoltare, pe cercetarea în domeniul climei mai ales unele state membre trebuie să mai conștientizeze aceste necesități. De aceea sper ca președinția poloneză și următoarea președinție daneză să fie convinsă de aceste priorități și să preia răspunderea și să nu mai blocheze aceste procese. Mulțumesc. Acum, în numele liberalilor, Haglund, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să îi felicit pe cei doi raportori și să le mulțumesc în numele liberalilor și să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru o bună cooperare. Vom susține acordul care va fi supus la vot mai, uh, astăzi, un pic mai târziu. Și mă bucur că pot spune asta, pentru că mai devreme când ne uitam la mandatul de negociere, votam clar, uh, eram hotărât să votăm împotrivă deci, cred că creșterea de 5% în uh, climatul economic actual nu ar fi fost acceptabilă. Acum avem o creștere de aproape 2%, ceea ce cred că e mai bine pentru situația actuală. Un alt element pozitiv este că am reușit să amânăm uh, uh, anularea anumitor investiții pentru viitor. Ce a spus domnul Ferm în legătură cu cercetarea și dezvoltarea învățarea de-a lungul vieții? este foarte important și, de asemenea, și domeniul relațiilor externe, unde putem să um, contribuim să ajutăm uh, Africa de Nord, așa numită primăvara arabă, care are nevoie și de fonduri, nu doar de politici. Din toate aceste motive ne vom bucura să votăm pentru acest buget astăzi, însă avem motive de preocupare pentru viitor. Am auzit ce se întâmplă la Consiliu. Sunt unii care consideră că nu trebuie să-și îndeplinească obligațiile uh, pe care și le-au asumat, că nu ar trebui să plătească costurile uh, respective. Sigur că pentru viitor avem un acord pentru asupra bugetului. E foarte bine în situația economică actuală, însă date fiind divergențele din Consiliu, s-ar putea să uh, nu fie la fel de ușor să obținem un acord pe viitor. S-ar putea să uh, fie nevoie ca și Consiliul să-și dea seama că e necesar un acord uh, mai profund ca să depășim criza și dificultățile economice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Haglund. Din partea grupurilor conservatorilor și reformiștilor, un minut și 30, domnul Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul poate că a acceptat vrând nevrând bugetul cu o creștere de sub 2% mai puțin în termen real de buget, decât bugetul pentru 2011, dar a am ratat o ocazie de a percepe realitatea economică. Nu știu dacă noi credem cinstit că fondurile au fost cheltuite bine în trecut de Uniunea Europeană sau credem că vor fi corect cheltuite pe viitor cumva, pentru că în Europa guvernele, iată, fac reduceri bugetare pentru a trece peste problemele de deficit masiv și în același timp încearcă cu disperare să ajungă într-o situație de creștere economică. Însă ape- foamea Uniunii Europene este în creștere. Sigur, s-au făcut reduceri și la bugetul european, uh, însă Uniunea Europeană trebuie să se concentreze mai mult asupra creșterii economice, uh, concurenței și zone cum ar fi cercetarea și dezvoltarea din ce în ce mai multe zone de competență de-a lungul anilor, uh, Uniunea Europeană, din păcate, a interferat în uh, domenii în care nu are nimic de a face. Am, am fi putut face fonduri mult mai masive din bugetul propriu al Parlamentului, ca să dăm un exemplu. Sigur, o parte mică a bugetului uh, global, dar o parte semnificativă, cu aproximativ 1,6 miliarde în fiecare an sigur, s-au identificat uh, reduceri care ar fi putut fi efectuate ușor, cam un sfert de la buget, cam 400 de milioane de euro puteau fi economisite de Parlament fără a afecta rolul jucat de Parlamentul European. Sigur, cauza reducerilor a fost inflația cauzată de birocrația parlamentară și Parlamentul deja e proprietarul unor aproximativ 62 de clădiri și nu văd cum putem face reducere acolo. E timpul ca Uniunea Europeană să termine cu excesele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Van Orden. Acum pentru verzi, pentru 4 minute și jumătate are cuvântul doamna Trupel. Stimați președinți, domnule comisar, domnilor și domnilor, Bugetul pentru 2012, care a fost încheiat acum, este de fapt un buget de economii, pentru că creșterea se află sub rata inflației și întrebarea politică pe care trebuie să o punem noi și să răspundem la ea este dacă aceasta este o decizie corectă, o decizie vizionară și o decizie prietenoasă față de Europa. Din perspectiva verzilor, bugetul european, ca și bugetele naționale, trebuie să stabilească noi priorități. Nu trebuie să încercăm să demontăm politicile durabile la nivel european și nu trebuie să încercăm ca politicile din fondurile structurale și politicile agricol, din agricultură să fie reduse, ci din contră trebuie să creăm politice, du, politici durabile care să fie orientate pe viitor. Am auzit o cifră dramatică de, pentru 2010 și anume că emisiile de dioxid de carbon vor crește, au crescut cu 6% în toată lumea. Această politică nu poate continua dacă vrem să salvăm această planetă. Bugetul european, din perspectiva noastră, trebuie să facă mai mult decât face acum. Într-o perioadă de austeritate, și trebuie să vă spun că eu vin din cea mai mic land din Germania, din Bremen, în această politică eu sunt obișnuită să facem economii și deci știu foarte bine despre ce vorbesc. Nu sunt de pe lună, nu sunt un alien la Bruxelles și înțeleg foarte bine care este nevoia statelor membre și ce probleme au. Dar bugetele statelor membre au crescut toate în ultima vreme și bugetul european a crescut mult mai puțin, deci trebuie totuși să facem o paralelă și să vedem ce trebuie făcut. Eu cred că există motive să spunem că este corect ca bugetul european atât de mic, care este de fapt 1% din PIB-ul statelor membre, să fie măcar atribuit unor politici foarte clare în care bugetul european totuși să fie sporit. Există cheltuieli pe viitor care trebuie sporite pentru că avem nevoie de competitivitate mai bună în unele state membre ale Uniunii Europene în anumite domenii. Și cred eu că bugetul european de aceea trebuie să fie mult mai bine orientat către priorități. Ce este bun la acest uh, buget? 25 de milioane de euro sunt stabilite pentru agențiile de supraveghere financiară. Cred că acest lucru este foarte important pentru a reglementa piețele. Există și multe proiecte pentru finanțarea, de exemplu, piețelor digitale, culturale și există și o dorință clară din partea Parlamentului de a face reduceri de 20 de milioane, de exemplu, de la traducere și interpretare, dar și la costurile de călătorie trebuie să facem reduceri. Toate acestea sunt semne că noi, deputații, suntem gata să limităm și propriile noastre avantaje pentru a putea avea un buget mai bun. Eu cred că acesta este un semnal foarte important către opinia publică și către cetățenii europeni. Însă aș vrea să vă întreb, doamnelor și domnilor, mai ales pe reprezentanții Consiliului aici prezenți în sală, dacă acesta este cu adevărat un buget care reflectă plus valoarea europeană și care chiar ia în serios interesele noastre europene. Eu nu pot să recunosc acest lucru având în vedere acest buget. În momentul de față, de fapt, conferința de la Durban ne arată că, din nou, nu suntem pe măsura așteptărilor. Domnul, uh, colegul meu domnul și domnul Lewandowski, de asemenea, a spus că trebuie să folosim mai bine ceea ce ne stă la dispoziție și trebuie într-o perioadă de austeritate, să încercăm să punem prioritatea pe anumite produse durabile, pe tehnologii de durabilitate și trebuie să fim mai mai competitiv pe piața internă, pentru că numai dacă în Europa reușim să oferim astfel de produse, vom avea o șansă în comparație cu țările emergente, cum ar fi China, China și India. Așadar, eu cred că trebuie mai multă voință comună europeană la acest buget. Acum, mai mi se pare și că Consiliul European este destul de inconsecvent. Dumneavoastră vorbiți întotdeauna de economie, dar atunci când e vorba de reactoarele de fuziune nucleară și când e vorba de produse pe bază de tritium, de exemplu, faptul că trebuie schimbate anumite chestiuni în domeniul acesta, spuneți că trebuie să cheltuim mai mult cu 1,3 miliarde de euro anul viitor. Și vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră atunci, este consecvent cu adevărat? Dacă vrem să facem cu adevărat economii, eu zic că trebuie să ne concentrăm pe acele chestiuni de viitor în care știm că anii viitor va trebui să fim de succes. Când e vorba de reactoarele de funcțiune nucleară și la ITER, de exemplu, există foarte clar posibilități de a reduce programele și nu de a reduce programele de cercetare, de exemplu. Mi se pare de asemenea că există o problemă foarte gravă cu încrederea interinstituțională. Am ascultat declarația Consiliului că, de fapt, obligativitatea de angajament cu care ne confruntăm de fiecare dată trebuie să fie mult mai clar exprimată și față de celelalte instituții, iar grupul meu nu poate să susțină din toate aceste motive acest proiect de buget. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Triple, spune spune președintele, și acum în numele GUE are cuvântul un minut și jumătate, domnul Portaș. Obrigat, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de buget pentru 2012 nu va răspunde nevoilor. Eu nu împărtășesc părerea domnului Lewandowski în ceea ce privește cercetarea, durabilitatea ecologică, coeziunea teritorială și solidaritatea socială. În aceste domenii, acest buget nu va reuși să compenseze și nici măcar să corecteze politicile naționale de austeritate pregătite în Europa. Acest buget nu ține cont de recesiunea din Europa, nu ține cont de șomaj și de precaritatea generalizată în rândul tinerilor. Acest buget de uh, sub 1% din PIB este mai redus decât cel din 2011 și este de fapt minimalist pentru o Europa minimalistă. Este business as usual. Domnule președinte, se consolidează divergențele dintre angajamente și plăți în acest buget. Cu alte cuvinte, este un buget prost, acoperit de niște practici bugetare proaste. S-ar fi, putut, s-ar fi, s-ar fi putut face alte opțiuni. Am fi putut uh, avea, uh, folosi resursele pentru acte pozitive. Am fi putut debloca niște fonduri. Am fi putut spori bugetele pentru cercetarea militară, se sporește și Frontex și sumele pentru marile multinaționale, se menține susținerea unor exporturi uh, dezastroase pentru statele în curs de dezvoltare. Vreau să spun în concluzie, domnule președinte, că suntem afectați de schizofrenie. Vorbim cu toții de mai multă Europa, o Europa mai bună și până la urmă alegem mai puțină Europa. Mulțumesc, domnule Portaș, are cuvântul în numele Europei Libertății și Democrației pentru un minut, doamna Andreasen. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European și Comisia au cerut o cerere de 5% pentru bugetul de 2012, dar a fost o cerere ridicolă Consiliul a acceptat o cerere doar, de doar 2% și asta a fost o palmă uh, adresată contribuabililor europeni. Se încearcă cu orice preț să se realizeze agenda la Lisabona, risipindu-se mai mult de uh, 3 miliarde de euro. E vorba de 3 miliarde de euro. Comisia nu își poate controla cheltuielile și întotdeauna ne cere mai mult și tot mai mulți bani. Uh, criza financiară din Europa e doar un, uh, un rezultat al falimentului Uniunii Europene. Dacă în, în, acest, în acest moment domnul Osborne în Marea Britanie a uh, anunțat tăieri, reduceri bugetare și vreau să-i spun domnului ministru de externe Haig al Marii Britanii că bugetul european nu este sub control, că uh, Uh, lucrurile, în, uh, lucrurile la Bruxelles este, sunt scăpate de sub control și rog Guvernul Marii Britanii să nu mai trimită banii contribuabililor britanici către Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc și din partea neafiliaților, doamna Bertman, un minut și jumătate. Mulțumesc. 2012 este, în ciuda tuturor criticilor, un buget de economie și eu cred că acesta este un semn foarte bun pentru cetățeni, ceea ce arată că și Parlamentul European în aceste perioade dificile economică poate să își adapteze cheltuielile. Vreau să vă amintesc că 94% din bugetul european revine cetățenilor noștri. În al doilea rând, 6% sunt prevăzute pentru instituțiile europene și activitatea acestora. Și în al treilea rând, Bugetul Uniunii Europene pentru 2012 este o creștere de 1,86% față de anul acesta sau de 0,98% față de produsul național brut din Uniunea Europeană. Astfel, de fapt, se ajunge la ceea ce doreau unele state membre, va chiar mai mult. Nu trebuie să uităm însă că cu toate aceste economii trebuie să existe un viitor după această perioadă de criză, care însă în continuare trebuie să se confrunte cu 20% șomaj la tineri și multe generații viitoare vor avea de luptat cu această problemă. De aceea, în ciuda tuturor economiilor, eu recomand ca mai mult ca până acum să investim în educație, dar și în crearea unor locuri de muncă durabile. Cred de asemenea că este important să facem acest lucru pentru ca să nu alunecăm și mai puternic în criză. Un exemplu, Grecia are totuși un potențial destul de mare. Haideți să investim acolo, de exemplu, în energie solară și în centrale pe energie solară și astfel creăm locuri de muncă nu numai durabile, ci și dăm un semnal foarte clar în ceea ce privește obiectivele noastre de climă. Dacă, de exemplu, electricitatea noastră va putea fi să provină din astfel de surse. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc celor doi raportori și tuturor celor implicați. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wertmann, și dăm acum la cel, uh, cuvântul la ceilalți oratori. Are cuvântul mai întâi domnul Garia Poledo. Gracias, eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, acest exercițiu a fost unul dificil pentru doamna Balzani și domnul José Manuel Fernandes și pentru delegația Parlamentului European la conciliere, condusă de domnul Lamassur. Poate că președinția Consiliului se va declara satisfăcută și are și motive să fie mulțumită, pentru că a salvat mingea de meci în această partidă de tenis în care s-a transformat procedura noastră bugetară, mai ales la conciliere, printre altele între Uh, în ceea ce privește finanțarea proiectului ITER. Însă nu cred că mai avem alte motive să ne declarăm satisfăcuți. Pentru a doua oară s-a modificat uh, regula nescrisă a negocierilor bugetare înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona la concilierile bugetare se fixa un nivel de credit de angajamente și după aceea negociam uh, uh, restul bilateral. Iar acum uh, se negociază abia după aceea creditele de angajament și pentru asta se uh, pun uh, la îndoială estimările Comisiei Europene, iar Parlamentul este plasat în fața unui fapt împlinit. Parlamentul European trebuie să accepte acest lucru ținând cont de situația de urgență economică în care ne aflăm pentru că era inevitabil să ajungem la un acord, chiar dacă era vorba de un acord prost. Însă nu așa se negociază și acest lucru nu reprezintă niciun fel de semnal pozitiv pentru noi la negocieri privind perspectivele financiare. Mulțumesc, domnul von. Uh, th uh, Mulțumesc, domnule președinte la fel uh, ca alți colegi, vreau și eu să mulțumesc celor doi raportori, au făcut o treabă foarte bună, cu mari eforturi, dar au reușit să realizeze uh, documentul privind bugetul. Vreau să spun două cuvinte în legătură cu, bugetul general și apoi să mă refer și la bugetul Parlamentului European. În ce privește bugetul general, spune că susțin acordul la care s-a ajuns la conciliere, dar am și anumite îngrijorări, mai ales Mă îngrijorează faptul că la conciliere am ajuns la un acord privind bugetul care nu permite ca destui bani să meargă spre finanțele structurale în viitor, lucru care va avea implicații pentru regiunile și țările din Uniunea Europeană, cum ar fi și regiunea țării Galilor, unde am tras multe beneficii de, de la fondurile structurale. Dacă nu vor mai fi destui bani pentru fondurile structurale în 2012, atunci vina va fi a Consiliului. Consiliul ar trebui să înțeleagă și să recunoască faptul că fondurile structurale sunt o parte importantă în, din crearea de locuri de muncă și creșterea în Uniunea Europeană și dacă nu avem destui bani pentru aceste fonduri structurale, atunci, după cum spun, Consiliul este singurul care trebuie învinovățit. În ce privește bugetul Parlamentului European, probabil răspunderea mea principală, cred că Parlamentul European și-a jucat rolul în ce privește procedura bugetară, Parlamentul European a acceptat economisiri de aproximativ 74 de milioane de euro, economisiri în, uh, pentru interpretare și uh, traducere și așa mai departe și important, cred eu, că membrii Parlamentului au acceptat și ei economisiri uh, în ce privește banii pentru birourilor lor, pentru birourile lor, pentru personal și eu cred că în viitor putem face încă și mai multe. Deci pentru mine, domnule președinte, mesajul important al bugetului nostru este că Parlamentul European își recunoaște propriile priorități. Noi recunoaștem că prioritățile noastre ar trebui să fie să investim banii în uh, slujbe și creștere economică și fonduri structurale și să facem economia acolo unde se poate. Mulțumesc și acum are cuvântul pentru două minute domnul Alvarum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului comisar, mulțumesc președinției în exercițiu și mulțumesc în special celor doi raportori care împreună cu președinția de la control bugetar au făcut o treabă excelentă. 17 ore, dragi colegi, au durat cele zece proceduri de negociere. Parlamentul a discutat preț de două ore cu Consiliul, neîncetat. Poate că ar trebui ca Consiliul să ajungă înainte de a începe negocierile cu noi la o poziție comună, ca să ne fie tuturor mai ușor. Cu toate acestea, noi am ajuns la un buget uh, decent. Avem 129 uh, de miliarde, am limitat uh, Uh, la 147 de miliarde plățile și angajamentele, deci vedem până la urmă că am ajuns la un rezultat bun. Să nu ne facem însă iluzii, pentru că riscăm totuși să o luăm pe un drum foarte periculos. Dacă Consiliul va finanța angajamentele din buget, atunci eu cred că ar fi mai bine ca de la bun început să fi formulat un buget clar și să nu fie mereu reglementat prin uh, procese rectificative. Ar fi mult mai simplu pentru viitor. În al doilea rând, a rezultat faptul că Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în cercetare și dezvoltare. Statele membre sprijină din ce în ce mai mult această idee, dar acest lucru nu funcționează în bugetul european dacă nu suntem cu toții dispuși să părăsim abordarea dogmatică a subvențiilor. Dacă nu includem cercetarea și dezvoltarea în strategia Europa 2020 și finanțarea propice a acestora, noi nu vom putea progresa. Cetățenii trebuie să strângă cureaua și arătăm acum că și Parlamentul European este dispus să facă asta. Mulțumesc domnului Fernandes pentru modul în care a transmis acest mesaj. V-am ajuns la un rezultat bun, vom putea vota. Nu știu însă dacă pe termen lung uh, soluția a fost găsită. Rămâne de discutat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Și acum, pentru un minut, domnul Vlasac.

Plățile sunt sub 129 uh, de miliarde de um, euro, ceea ce înseamnă o creștere de numai 1,86% și avem o mare discrepanță între realitățile economice și uh, capacitățile Europei. Ca să spun lucrurilor pe nume, vedem că creditele pentru plăți sunt menținute la un nivel foarte scăzut, uh, s-a ținut cont numai de nivelul inflației și nici măcar complet de acesta. Deci, eu cred că ar fi trebuit ca pentru bugetul pe anul 2012 să garantăm că există suficienți bani pentru politica de coeziune, deci mai ales pentru rubrica 1B, mai ales ca să ne putem respecta angajamentele de anii trecuți. În plus, la rubrica 3.1 uh, ar trebui să avem suficiente uh, uh, finanțări. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Vlasac. Are acum cuvântul domnul Ferrer. Mulțumesc, domnule președinte Procesul de negociere cu Consiliul a dus la rezultatele uh, vizibile acum, și anume un nou acord. Văd că toți europenii prezenți în sală sunt convinși de faptul că avem un buget puternic în beneficiul creșterii și a ocupării și acest buget poate fi adoptat. Dar vedem că e mai puțin uh, de 1% din produsul național brut, din produsul intern brut, o creștere aproape egală cu zero. Și cred eu că pactul de stabilitate care îngheață uh, situația și care aprofundează inegalitățile, împiedică uh, ca acest buget să fie unul de redistribuire pentru a pune capăt tocmai inegalităților. Acest lucru a fost subliniat. Și știm că în parte este și vina Fondului Monetar Internațional. Știm că cetățenii europeni vor avea de suferit de pe urma acestui buget. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum timp de două minute și jumătate, domnul Hartong. un Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu două săptămâni, un investitor chinez a spus următorul lucru. Problemele din țările europene au la origine faptul că societatea, se, societatea trăiește din uh, uh lene în loc să muncească. Și tocmai de aici provin toate problemele noastre, doamnelor și domnilor. Problema cu acest buget este faptul că mereu se formulează doar cheltuieli, din ce în ce mai multe cheltuieli. Iar uh, instituțiile își protejează propriile interese. Am văzut acest lucru până acum, îl vedem și în bugetul pentru 2012. Acest uh, buget creează locuri de muncă pentru gașca euro, iar cetățenii nu au nimic de câștigat nici vorbă de plus valoare. Bugetul pentru 2012 nu soluționează problemele, ci le agravează. Soluția de care are nevoie Europa acum este să facă economii, să nu mai investească în lucruri fără rost și să investească acolo unde se creează locuri de muncă, pentru ca cetățenii noștri să câștige bani onești și să își poată întreține propriile familii. Însă tocmai asta nu face Uniunea Europeană în acest buget. Uniunea Europeană eșuează în exercițiul bugetar, iar uh, grupul meu politic nu dorește asta și numele olandezilor mă declar împotriva acestui buget pentru 2012. Mulțumim domnului Hartung Pentru două minute are cuvântul domnul Surian. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, prima veste bună este că s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu. Prin urmare, Uniunea Europeană va putea să funcționeze așa cum se cuvine la anul. Venind din Ungaria, aș dori să adaug faptul că principalele linii bugetare, din punctul nostru de vedere, nu au fost modificate față de propunerea Comisiei. Politica agricolă comună va continua ca și înainte. Liniile bugetare pentru politica de convergență au fost mărite cu 9%. Fiecare poate să vadă partea, uh, jumătatea până sau jumătatea goală a paharului în acest sens. Dar totuși trebuie să recunoaștem veștile bune. Putem să salutăm uh, și uh, creșterea cu 9 milioane de euro a programului de furnizare de lapte în școli și ar mai fi și alte asemenea exemple. Am reușit să adoptăm un program la uh, rubrica Cultură ca să putem să protejăm limbile minorităților sau limbile care sunt pe cale de dispariție. Bugetul trebuie să corespundă ambițiilor noastre și soluțiilor pe care vrem să le aplicăm pentru a ieși din criză. Deci, dacă este să cântărim uh, uh, aspectele pozitive și cele mai puțin pozitive din acest buget, eu aș spune că paharul este în măsură de 80% plin și uh, uh acum ar fi fost bine ca paharul să fie plin până la gură, dar nu s-a putut. Oricum, PPE-ul va vota pentru acest buget. Mulțumesc. Acum are contul pentru minut și jumătate doamna Gardia Bal Rubial. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în momentul în care te lansezi în negocieri și uh, începi să discuți detaliile, pierzi oarecum perspectiva generală. De aceea, aș vrea să amintesc anumitor colegi care acum critică foarte tare rezultatul acestor negocieri, aș vrea să le amintesc că propunerea înaintată de către Comisia Europeană și propunerile Parlamentului European ar Uh, erau asemănătoare cam uh, cu 25%. Și dacă ne uităm la acest rezultat al negocierilor dintr-un punct de vedere al uh, angajamentelor luate, rezultatul nu e chiar atât de prost am, vom întări anumite programe care ne vor permite să, lucrăm să, să luptăm împotriva crizei, să relansăm economia, să relansăm uh, programele de energie inteligentă, să relansăm programe precum Erasmus Mundus, să avem bani suficienți pentru a ajuta colegii și uh, țările vecine din uh, sudul Europei, din uh, Mediterana. Uh, consel, Consiliul a repetat timp de trei ani de zile exact aceeași expresie, austeritate, austeritate, austeritate. Dar acest lucru nu a convins Parlamentul și rezultatele obținute ca urmare a acestei politici de austeritate în economia europeană care este supusă unor presiuni nu au fost la înălțime și nu uh, corespund ambițiilor noastre și Consiliul insistă în continuare asupra austerității, însă noi trebuie să facem un pas înainte, un pas care poate părea la prima vedere a fi periculos. Dar Trebuie să ajustăm creditele de plată și alt lucru care a fost subliniat de asemenea este faptul că noi trebuie să ne îndeplinim angajamentele pe care ni le-am asumat până în prezent. Aici nu e nevoie nici de rigoare, nici de austeritate bugetară, ci trebuie să îndeplinim angajamentele pe care ni le-am asumat. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum tânte două minute are cuvântul doamna Jensen. Øh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă declar foarte mulțumită de aceste rezultate. De partea Parlamentului avem următorul rezultat. Avem banii necesari pentru Palestina și avem bani pentru cercetare. Am găsit mijloacele necesare pentru ITRE, pentru ITER, mă scuzați, și iată, am făcut toate acestea fără a face foarte multe reduceri bugetare. Doresc însă să mă refer la bugetul rectificativ numărul 6. Situația devine destul de nefezabilă, pentru că Consiliul cu statele membre promit una, promit că dacă va fi nevoie de bani adiționali, atunci se vor găsi acești bani și se va face tot posibil pentru ca toată lumea să-și poată plăti factura. Dar de cealaltă parte, Comisia vine și spune și noi avem nevoie de mai mulți bani să ne plătim facturile. Și atunci, uh, automat, statele membre vin și spun, nu credem ce spune Comisia. Noi nu credem că cifrele înaintate de Comisie sunt corecte. Trebuie să clarificăm care cifre sunt corecte. Situația este inadmisibilă. E clar că toată lumea trebuie să-și plătească facturile. Domnul Lewandowski ne-a spus că bugetul acesta european este în proporție de 50-60% un buget de investiție, ceea ce înseamnă că la început nu există foarte multe cheltuieli, foarte multe facturi, dar la finalul exercițiului bugetar apare marea problemă, apare grosul facturilor. Asta am înțeles eu acum. După negociere, după conciliere, am primit un e-mail de la un cercetor danez care m-a întrebat ce se întâmplă acum. Mereu ne-a fost foarte greu să primim bani de la Uniunea Europeană. Și mereu existau întârzieri de plăți. Dar ce se întâmplă acum? Trebuie, până la urmă, să fim în măsură să dăm curs răspunderii noastre și Uniunea Europeană să își onoreze plățile. Altfel nu se poate. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum două minute, doamna Iergievska uniunea europeană are nevoie de veti bune și faptul că instituțiile europene Comisia, Parlamentul și Consiliul au reușit să se pună de acord în ce privete bugetul pentru anul doisprezece este o asemenea veste bună. Și atunci vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor pentru spiritul de cooperare. Și vreau să adresez mulțumiri asistenților noștri, uh, staffului din uh, secretariate care de multe ori au muncit ore în șir până târziu noapte pentru a ne ajuta cu aceste negocieri. Să nu uităm nici faptul că problemele majore legate de negocierile bugetare nu au fost cu adevărat soluționate și atunci trebuie să fim conștienți că ele încă există și că trebuie să găsim o cale de ieșire. De exemplu, pentru bugetul rectificativ numărul 6 pentru anul 2012, mă bucur că am găsit uh, un acord pentru bugetul general, însă au apărut dificultăți cu discuțiile pentru bugetul rectificativ numărul 6 și eu cred că dificultățile se vor înmulți pe măsură ce va trece timpul. Cu atât mai mult cu cât așteptările față de proiectele Uniunii Europene sunt foarte mari. De exemplu, ce privește intervențiile umanitare, diplomația europeană, reformele structurale, cercetarea și inovarea și lista ar putea să continue. Dar, din nefericire, toate aceste aspirații nu uh, sunt dotate de fondurile adecvate și de aceea eu vorbesc despre dificultăți. Noi tot ne angajăm să întreprindem noi acțiuni, dar uh, nu putem să și alocăm uh, finanțarea necesară. Deci, negocierile vor continua și mi-aș dori foarte mult să pot și eu să particip la următorul dialog. Mulțumesc încă o dată tuturor și sper că este un prim pas pozitiv înainte. Mulțumesc acum pentru minut și jumătate, doamna Grălie. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Bugetul acesta 2012 este un buget al Consiliului, la care Parlamentul European a adăugat așa câteva culori, datorită anumitor priorități obținute în credite de angajamente, lucru care va întări anumito, anumite probleme și dificultăți. Obiectivul de creștere și de dezvoltare a bugetului comunitar pentru 2012 este pus sub semnul întrebării. Mai întâi pentru că există o concurență între programe, pentru că vrem să economisim bani și asta s-a făcut în detrimentul anumitor prevederi care ar fi putut să ne permită să jucăm un rol activ în ieșirea din criză. Și, de asemenea, uh, plățile nu sunt uh, suficiente. Statele membre descurajează astfel anumite proiecte care ar fi putut să fie foarte utile și, într-un final, uh, din cauza refuzului Consiliului, pentru că nu a vrut să financeze autoritatea de supraveghere financiară în iar în acest context Uh, bugetul care trebuie să fie pus în aplicare, bine, va avea dificultăți. Statele membre impun astfel austeritate Uniunii Europene, așa cum au impus-o și cetățenilor pe ansamblu. Iar negocierile nu sunt decât premizele uh, unui, unor vremuri care vor veni în momentul în care se va negocia cadrul financiar multianual. Se pune din nou sub semnul întrebării din partea Consiliului, uh, se pun sub semnul întrebării cifrele înaintate de uh, comisie. Sper că ați apreciat acest lucru, domnule comisar. Însă nu uitați că există două branșe ale autorității uh, bugetare. Există instrumentele de care avem nevoie pentru a reuși acest lucru. E nevoie de noi resurse proprii ale Uniunii Europene pentru a ieși din acest impas fatal de opunere între contribuitorii neți și beneficiari neți. Momentul este urgent. Mulțumesc. Are acum cuvântul timp de două minute domnul Marinescu. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte

Mulțumesc, domnule Marinescu. Și acum, timp de un minut, are cuvântul domnul Abad. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi putem sublinia faptul că acest acord pentru prima dată a fost adoptat în conformitate cu noua procedură bugetară stabilită de către Tratatul de la Lisabona. Dar pentru al doilea an consecutiv, Parlamentul European a acceptat o lectură făcută de către Consiliul referitor la plăți, la mai puțin de 2% anul acesta, deci mai puțin decât 2011 în termeni reali. Și am repetat acest lucru. Asta merge împotriva estimărilor făcute de către Comisie, care estimă, care e de părere că nevoile sunt mai mari pentru 2012. E adevărat că am primit nivelul de credite de angajament pe care îl doream în aproape toate domeniile, dar nu putem în permanență să uh, corectăm bugetul în funcție de nevoile exprimate. E vorba de o metodă foarte îngustă, cu o viziune îngustă pe termen scurt. Ori noi avem nevoie de investiții, spre exemplu, mai ales în cercetare. Și, acest, uh, și vremea, vremurile pe care le traversăm demonstrează acest lucru. Acest buget reprezintă o pârghie și în ciuda acțiunilor pline de austeritate în statele membre, noi înțelegem foarte bine că trebuie să asumăm un minim de angajamente Uh, și putem obține 80% de retur uh, de beneficii pentru cetățenii europeni, care poate fi, bugetul european poate fi un instrument de redistribuire pentru acești cetățeni europeni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul timp de un minut doamna Carvalho. Domnule președinte, domnule comisar, mă bucură faptul că am ajuns la un acord în Comitetul de Conciliere. Consiliul a fost de acord în sfârșit cu o creștere a bugetului pentru 2012 și a dat curs unui număr de uh, propunere ale Parlamentului, utilizând 200 de milioane în plus pentru instrumentele de flexibilitate. Această sumă corespunde doleanțelor Parlamentului, fiindcă vom putea să devenim mai competitivi. În ceea ce privește bugetul pe 2012, doresc să vă ofer alte câteva exemple cu referire la rezultatele obținute. Avem un program pentru antreprenoriat, avem un program pentru stimularea IMM-urilor, pentru o mai bună finanțare pe cercetare și dezvoltare. Sunt lucruri pe care le-am obținut și de care ne bucurăm. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Matera. Comisario, președinte. Domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, și eu mă bucur de faptul că toți colegii care au participat la concilierea cu Consiliul au muncit din greu. Au trebuit să țină cont de aceste, aceste vremuri grele de austeritate, dar în același timp și de obligativitatea de a păstra prioritățile Parlamentului. Eu cred că putem să spunem că în ce privește prioritățile grupului politic PPE, nu putem decât să ne declarăm satisfăcuți, mai ales rubrica 1A, rubrica cheie pentru creșterea um, economică în Europa și mai ales pentru creșterea întreprinderilor din Europa. Trebuie să investim în capitalul uman. De exemplu, faptul că s-au acordat, uh, s-a acordat același nivel de finanțare pentru cel de-al șaptelea program uh, cadru de cercetare, precum și pentru programul de învățare pe parcursul în întregii vieți, precum și pentru Erasmus Mundi. Dar e adevărat că pentru toate liniile bugetare orizontale ale bugetului s-au operat reduceri. Și chiar dacă creșterea este de numai 1,86% față de anul 2011, nu putem să spunem că este o veste bună, pentru că, de fapt, este în detrimentul dorinței Parlamentului de a um, stimula investițiile pentru a permite ieșirea din criză. A paria pe uh, politica de coeziune ar fi fost uh, un lucru bun, dar din păcate în urma negocierilor cu Consiliul ne-am dat seama că mm, finanțările asupra cărora s-a ajuns la un acord nu sunt concordante cu declarațiile și cu ambițiile pe care și le-a fixat Uniunea Europeană. Domnule președinte, sper ca până la urmă să putem să rămânem solidari la nivel european în aceste momente tulburi pentru Europa economică și socială. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Matera. Are cuvântul pentru două minute domnul Rubi. Domnule președinte, domnule comisar Lewandowski, vă felicit pentru acest rezultat, bugetul pentru doisprezece poate să fie un exemplu pentru statele membre. La plăți mereu trebuie să ne comparăm cu ceea ce se întâmplă uh, la nivelul statelor membre, cu media statelor membre, iar în medie ar trebui să solicităm uh, statelor membre să nu depășească aceste plafoane pe care ni le-am impus noi aici, în buget ar trebui să automatizăm întregul proces, astfel încât uh, economiile pe care noi le facem la nivel european și faptul că nu dorim să ne supraîndatorăm să fie un lucru de la sine înțeles și în statele membre. Doresc să mulțumesc explicit Comisiei pentru faptul că programul Erasmus pentru jurnaliști, un program pe care noi l-am avut ca acțiune pregătitoare în primăvară, a fost preluat de portofoliul doamnei Nelly Cruz. Sperăm ca acest program pentru jurnaliști, pentru acei jurnaliști care activează în capitalele europene, precum și în alte orașe, să fie extrem de bun. Pentru că, până la urmă, politica europeană e implementată la nivelul statelor membre și e important cum rețelele sociale, cum canalele de comunicare în masă ilustrează acest lucru. Prin acest program avem șansa să aducem, prin intermediul jurnaliștilor, Europa și cetățenii mai aproape de noi. Mă bucură faptul că programul Erasmus pentru tineri întreprinzători a fost și el uh, pus în prim plan, pentru că acesta comportă crearea de locuri de muncă se creează niște rețele comerciale care sunt în beneficiul tuturor. Sunt rețele locale, dar sunt în beneficiul tuturor. Și nu în ultimul rând menționez uh, Olimpiada pentru tineret. E important să avem și acest proiect pentru că eu cred că prin sport reușim să unim oamenii dincolo de frontierele care îi separă încă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului Rubic. Acum două minute, domnul Kelly. Uh, dus uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut încheierea acestui acord, pentru că noi ne aflăm acum în vremuri de dificultăți economice și aveam nevoie de un astfel de acord. Și bănuiesc că nu vor fi uh, creșteri bugetare în anul ce vine și nici în anul ce va urma. Aș dori să pun accentul pe sport. Și pe această nouă linie bugetară pentru acțiunile sportive, mai ales uh, acțiunile propuse de domnul Damanache acum câteva zile în urmă, uh, este foarte important pentru că aici există un potențial enorm pentru a crea noi locuri de muncă Apoi, în ceea ce privește energiile regenerabile, uh, bineînțeles, Oceanul Atlantic ne oferă posibilități imense în acest sens și noi trebuie să investim în această direcție. Apoi, mineritul submarin, de asemenea, este un lucru deosebit de important pentru că putem să găsim acolo materii prime deosebit de importante și acest lucru prezintă oportunități imense. Apoi, nu trebuie să pierdem din vedere și nici stocurile haleutice și situația acestora în uh, mările europene în ceea ce privește sportul, pentru a reveni la el, aș vrea să mulțumesc tuturor pentru faptul că ți-a ținut seama și de acest aspect. Însă ceea ce mi-aș dori eu să existe să avem un program Erasmus pentru sport, pentru că aici există un potențial imens și cred că nu acordăm suficientă atenție sportului. E adevărat că există dificultăți, dificultăți de sănătate și așa mai departe și de câte ori organizăm audieri, de câte ori discutăm cu oamenii, oamenii își doresc să existe astfel de programe pentru a putea găsi re, uh, soluții la anumite probleme de sănătate. Putem să-i ajutăm pe oameni să aibă o viață activă, o viață cât mai activă pe o perioadă de timp cât mai îndelungată. Mulțumesc, până domnul președinte. Trecerea acum la procedura catch de aia. Are, timp, are cuvântul mai întâi domnul Koslovski. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să încep prin uh, a vă felicita pentru faptul că s-a găsit un compromis pentru bugetul pe anul 2012. Nu am reușit să păstrăm majoritatea propunerilor din uh, proiectul de buget al Comisiei, însă totuși este un rezultat pozitiv. Și vreau să mulțumesc și președinției poloneze care și-a dus propria contribuție la acest succes. Reducerile sunt o realitate, însă, din fericire, nu au adus atingere politicii de coeziune, care este cea mai importantă politică în vremul de criză în Uniunea Europeană. Cu un asemenea buget este important să găsim marge, să, găs- să punem bani în rezervă și să existe flexibilitate, mai ales atunci când vorbim despre fonduri care nu sunt suficient de bine folosite. Are cuvântul domnul Rubic? Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu tam daudz. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord și eu cu multe din propunerile făcute în proiectul de buget pentru 2012. Propunerea Consiliului în ceea ce privește angajamentele și plățile merge puțin cam departe. Analizez în termeni generali ce se întâmplă cu bugetul. Never În plus, consider că nu putem să fim de acord cu majorarea propusă de Consiliu pentru rubricile Uh, pe care le cunoaște toat, toată lumea și să luăm banii din rezerve. Și mai ales în ce privește liniile bugetare afectate acțiunilor externe. Are cuvântul domn, domnul Morganti. Vă mulțumesc, domnule președinte, stați, stimați colegi. Cred că acordul uh, la care s-a ajuns în faza de conciliere este destul de mulțumitor. S-au mărit creditele pentru um, IMM-uri și, în plus, s-a mărit și finanțarea pentru Frontex. Într-o perioadă atât de dificilă, nu putem să pretindem la mai mult. Și eu m-aș fi bucurat să se facă reduceri și la alte cheltuieli care nu mi se pare esențiale, ca de exemplu uh, fondurile alocate țărilor din Asia și din America Latină. În plus, există credite de angajament care au fost mărite în favoarea comunității uh, cipriote uh, din partea insulei ocupată de Turcia. Eu nu cred că este normal ca Uniunea Europeană să legitimeze prezența acestei armate de ocupație în, într-o țară membră. Cred că cel mai important era să ne gândim la cum putem să-i ajutăm pe cetățenii noștri. Vă mulțumesc, domnule Morganti, da? Domnul Rubic, punct de procedură? Mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă comunic ceva mi-au fost furate căștile de la locul meu și nu cred că e acceptabil ca în acest parlament să se fure căștile și erau căștile mele personale. Vom vedea, domnule președinte, cum mai vom găsi o soluție. Vom informa serviciile de securitate. Da, e adevărat că e foarte neplăcut. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul comisar Lewandowski. Thank you, President. Uh, really shortly. We are discussing the very Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre modestul buget pe 2012 care reprezintă sub 1% din uh, venitul statelor membre uh, și care, în ciuda provocărilor uh, crescute conferite prin tratatul de la Lisabona, iată, a fost totuși formulat și prezintă o soluție. Crește în termen nominal, dar nu și în termen real. În termen real, acesta scade. Nu solicităm uh, uh, nimănui să contracareze acest uh, lucru. Vrem doar ca uh, cheltuielile să fie cu măsură. Așa că mă adresez celor care ne-au acuzat. Celor, mă adresez celor care ne-au, acu- ne acuzat că noi uh, avem un buget uh, în creștere în timp ce altora impunem austeritate. Nu. E vorba de acele țări care se confruntă cu probleme. Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda. Aceste țări au bugete în scădere. Celelalte bugete ale celelalte țări sunt în creștere. Aici menționez Regatul Unit și țările de jos. În ciuda tuturor economiilor, avem totuși câteva obligații cărora trebuie să le dăm curs în bugetul anual și în bugetul uh, european. Și e foarte clar bugetul european e mereu echilibrat și nu poate, să, nu poate nimeni să dea vina pe bugetul european pentru neajunsurile ce se înregistrează la nivel local, la nivel na- național. Acest lucru e clar explicat de domnul Vaughan sau doamna Ann Jensen, um, care au spus ce se întâmplă la fața locului. Îmi pare rău să mă văd nevoit să repet mereu același lucru. Trebuie să pentru, și îmi pare rău să constat mereu că cei care mă critică pleacă înainte să asculte reacția mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum în numele Consiliului domnul Dominic. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, putem avea aceste discuții referitoare la plăți și așa mai departe. Și întotdeauna va exista un grup de persoane care nu va fi chiar mulțumit. Dar acest lucru e valabil și în momentul în care se discută bugetele naționale. Întotdeauna vor exista oameni care nu vor fi încântați și mulțumiți de faptul că anumite subiecte, anumite aspecte, anumite dosare au primit fonduri mai puține. Însă aș vrea să vă amintesc că ne confruntăm cu o situație dificilă în Uniunea Europeană, cu o situație dificilă în statele membre pentru pentru a găsi fonduri suplimentare. Și cred eu că plecând de la procedura bugetară, așa cum s-a derulat ea anul acesta, putem să uh, desprindem două mesaje importante. Și trebuie să le subliniem acum și bine să ne amintim. Mai întâi, în, pe durata procedurii bugetare de anul acesta, putem spune că această procedură a confirmat faptul că încă mai putem, în discuțiile Uniunii Europene, să rezolvăm dis- probleme dificile utilizând uh, metoda comunitară. Și asta e un mesaj deosebit de important, pentru că utilizăm exact ceea ce pune la dispoziția noastră tratatul de la Lisabona pentru a ajunge la un acord. Nu avem nevoie de acțiuni suplimentare dincolo de instituții. Nu. Acest lucru este deosebit de important. E o adevărată valoare pe care trebuie să o recunoaștem și e un exemplu uh, asupra modului în care metoda comunitară funcționează foarte bine. Un al doilea element important este faptul că, în ciuda criticilor, ce au fost exprimate referitor la bugetul rectificativ numărul 6, în ciuda acestui fapt, putem dovedi faptul că obligațiile ce au fost asumate de către Parlament și de către Consiliul pe durata acestei proceduri bugetare, e bine, aceste obligații au fost respectate. Deci putem discuta asupra faptului că 200 de milioane au, dacă acele 200 de milioane au fost uh, suma corectă sau nu. Dar toți cei care au participat la procesul de negociere își vor aminti cu siguranță că discuțiile s-au concentrat asupra acestor cifre și în momentul în care a trebuit să luăm o decizie, e bine, nu puteam să fim 100% siguri dacă e nevoie de acea sumă sau mai mult sau mai puțin. Despre asta am discutat. N-am discutat despre unde anume trebuie alocați banii, ci mai degrabă cât anume trebuie alocat. Iar eu sunt de părere că acestea sunt cele mai uh, importante elemente pe care le putem desprinde din procedura bugetară și nu trebuie să uităm aceste două aspecte. Acum, bineînțeles, trebuie să vedem cum anume vom uh, implementa uh, concret uh, prevederile tratatului de la Lisabona și prevederile acestui buget. Și acesta este subiectul pe care trebuie să-l discutăm. Mulțumesc, până domnul președinte, mulțumesc domnule ministru Dominic și acum are cuvântul domnul Lamasur. Aveți cuvântul pentru uh, cuvântarea finală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu analiza pe care a făcut-o președintele Consiliului. Uniunea Europeană, Europa celor 27 de state membre, este o Europa utilă, un mecanism care funcționează. Unele voci se exprimă în sensul că ar fi bine să existe o cooperare consolidată între anumite state membre, iar restul să rămână cumva în urmă. Dar eu cred că Europa, care funcționează cel mai bine, este cea în care folosim uh, toate statele membre. Și bugetul pe anul 2012 este o veste bună. În rest, domnule președinte, domnule comisar și dragi colegi, Consiliul, să nu uităm, a adoptat cu unanimitate acest buget. Parlamentul va vota peste câteva minute. Vor exista trei voturi succesive. În primul rând, ce privește adaptarea acordului inter- interinstituțional, asupra, votul asupra bugetului 2012 și apoi votul pentru bugetul rectificativ uh, numărul 6 per 2011. Dar cele trei texte fac parte din același acord politic și invit pe colegi uh, să își exprime acordul uh, în număr cât mai mare. Nu o să avem unanimitate ca la Consiliul, dar măcar o să fim cât mai aproape. Mulțumesc. Se încheie aici dezbaterea. Acum avem o pauză de 5 minute și la orele 12 începem votul. Bună. ¿qué pasa usted?